Pan prezeda. Domnul președinte. So good afternoon everybody. Let's start our... Bună, dimine... Eh, bună ziua, mă scuzați și haideți să începem, să reîncepem sesiunea plenară. În primul rând trebuie adoptate procesele verbale uh, ale plenarei de ieri. Dacă cineva are ceva de obiectat, se pare că nu e cazul, deci se consideră ca fiind uh, adoptate. Eu am primit o solicitare din partea grupului ALDE uh, în sensul numirii domnului Kent Johansson ca membru al delegației interparlamentare uh, la Comisia